Pan Przewodniczący! Good morning, ladies and gentlemen. Domnul președinte, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Aș dori să-mi cer scuze pentru întârziere. Am avut o discuție foarte interesantă cu domnul Barroso, domnul Lewandowski și cu uh, liderii grupurilor politice. Deci, iată, de deci ce am ajuns un pic mai târziu. Uh, ne așteaptă acum o dezbatere deosebit de